Trecem la vot. Numirea lui Sir Julian King ca membru al comisiei. Este vot secret. Și deschid votul pe acest punct. Toți deputații și-au exprimat votul? Vă întreb din nou, toată lumea și-a exprimat votul? Beeilt euch, Kollegen. Vă rog să vă grăbiți, dragi colegi. So, letzter... Ultima strigare. Toți deputații au votat? Atunci s-a închis votul. Au votat 638 de colegi, 394 au votat pentru, 161 împotrivă și au fost 83 de abțineri. Așadar, îl declar pe domnul Julian King ca membru ales al Comisiei. Comisar, Domnule comisar, felicitări pentru această alegere. Cred că nu e o exagerare să spun că vă preluați funcția în condiții extraordinare și de aceea vă urăm uh, mult succes după această validare de către Parlamentul European și sperăm să fiți uh, un, uh, în continuare un susținător al Regatului Unit în Uniunea Europeană după ce ați fost ambasador. Mult succes! Stimate colegi, stimați colegi, dacă nu vă place uh, la Parlamentul European, nu sunteți obligați să rămâneți aici. Trecem acum la votare. Începem cu urgențele. Vă rog, domnul Martin. Merci, Vă mulțumesc, domnule președinte, v-am ascultat cu mare atenție și le-ați spus deputaților că dacă nu sunt mulțumiți de această hotărâre să părăsească sala. Domnule președinte, doresc să vă amintesc și cu siguranță acest punct este o solicitare de respectare a regulamentului de procedură. Vă amintesc că nu am fost numiți de domnul Schulz, ci am fost aleși democratic de poporul francez. Trecem la vot. Începem cu o propunere de rezoluție comună depusă de șapte grupuri politice pe subiectul Filipine. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Pentru. Mă scuzați, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul Bine, verificăm la 2, electronic. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum uh, la rezoluția în întregimea sa pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează rezoluția depusă de, cinci, de șase grupuri politice pe tema Somaliei. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum uh, întreaga rezoluție pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la propunerea comună de rezoluție din partea a șapte grupuri. Zimbabwe. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic încă o dată. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Și acum ansamblul moțiunii de rezoluție astfel, de, astfel modificată pentru împotrivă abțineri se adoptă. Mulțumesc! Hyvää iltapäivää. Jatkamme äänestyksiä. Continuăm um, votarea, dragi colegi. Uh, votăm raportul Halau-Aho. Vot în bloc. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 3, punctul A. Vot pe părți. Prima parte pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 33 CP. Comisie pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 CP. Intervenție fără microfon din sală. I can't hear. Nu vă aud, spune președinta. Check. Doriți să verificăm? Se pare că e o problemă tehnică cu interpretarea din polonă. Ok, we will continue. În polonă. Bun, continuăm, vom vedea dacă s-a reparat. Amendamentul 33 CP. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm propunerea comisiei. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votăm rezoluția legislativă. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări! Trecem acum la raportul IEZEC. Amendamentul, uh, uh, comi, amendamentele de la comisie, uh, vot în bloc pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 CP. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 2, aliniatul 1, vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 CP pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 CP pentru, împotrivă,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 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 CP pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 CP pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, Împotrivă? Abțineri? Verificăm. The vote is in open. The vote is closed. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Dar trebuie să ridicați mâna. Textul inițial cu amendament oral. Domnul Urtasun are cuvântul. Yes, thank you. I would like to introduce an oral Mulțumesc. Am un amendament oral la, la articolul 6.2 după punctul C. Sancțiuni pecuniare administrative minime pe măsura uh, câștigurilor sau pierderilor părților terțe din cauza uh, încălcărilor dacă se pot uh, determina aceste pierderi. Mulțumesc! Se, este, are cineva ceva împotriva acestui amendament oral? And then there is, there is more than 40 s-au ridicat mai mult de 40 de persoane. Oral amendment cannot be taken Amendamentul oral nu poate fi acceptat. Trecem la următorul vot. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1CP pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Propunerea comisiei, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum dau cuvântul raportorului. Aș dori să solicit amânarea votului uh, de proiect de rezoluție legislativă. Mulțumesc! Supun la vot această propunere. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri și se adoptă. Deci uh, se, subiectul se trimite înapoi în comisie în vederea începerilor negoci uh, negocierilor cu Consiliul. Trecem mai departe la raportul doamnei Keller și primul amendament din partea, primele amendamente din partea Comisiei, vot în bloc, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Dar vă rog să ridicați brațele. Propunerea comisiei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. It is adopted. Se adoptă. Then report by Mrs. Agea. Amen. Raportul doamnei Agea. Amendamente din partea Comisiei. Vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Comi propunerea Comisiei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea uh, de uh, rezoluție legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem apoi la obiectivele cheie pentru CITES. Rezoluția în totalitatea ei. Cine este pentru?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 Then, report by Mr. Caras. Raportul domnului Caras. Aliniatul 1 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 19 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 30 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 33, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 35, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 39, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 42 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă aliniatul 43 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Votăm acum rezoluția în totalitatea ei. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul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 Se adoptă. Aliniatul 18. Cu amendament oral. Îi dau cuvântul raportorului. Uh, uh, Am dorit să schimbăm uh, formularea um, povară administrativă suplimentară cu uh, povară administrativă care nu este necesară. Doamna președinte, se opune cineva acestui amendament oral? Se pare că nu este cazul. Deci supun la vot aliniatul așa cum a fost el modificat. Pe două părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri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 Aliniatul 74 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 79 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 80, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. A doua parte, alineatul 80, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Rejected. Se respinge. Considerentul K, amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul P, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă considerentul T pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul Y pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm rezoluția în totalitatea ei, vot cu apel uh, nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Adopted. Se adoptă. And then we Felicitări! Iar acum trecem la raportul doamnei Weber. Începem cu aliniatul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 53, în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Aliniatul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 68, în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alineatul 69, în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru,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 Referirea 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum considerentul E pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul U, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum rezoluția în ansamblul său, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la votul final. Raportul doamnei Harkin, alineatul 13, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 18. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 19 în două părți. Prima parte pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 22, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 abțineri, se adoptă. 33 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul Q. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul R. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum ansamblul rezoluției în ansamblul său, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Da, am avut uh, senzația zilelor de vară. will continue and uh, Haideți să continuăm. Acum urmează explicațiile de vot. Și pentru început am să dau cuvântul lui Daniel Hannan. Thank you,